11 februarie 2010 v-au fost distribuite. Dacă cineva are comentarii de făcut, dacă nu este cazul, se consideră a fi adoptate. Niniejsze informuje, że pod oświadczeniem pisemnym... Prin prezentarea vă informez că după declarația scrisă numărul 54 per 2009 Eh, privind transportul cailor destinați eh, eh, sacrificării depusă de deputații Elizabeth Lin, Sidonia Jedrevska și Carl Schlitter Astăzi, pe data de 24 februarie 2010, a primit uh, semnăturile a mai, uh, mai mult de jumătate din uh, membrii partic, Parlamentului. Așadar, de, conform articolului 123 alineatul 4 al regulamentului de procedură, va fi transmisă destinatarilor și publicată cu indicația numelor semnatarilor în textele adoptate în ședința din 25 februarie 2010. Aș dori să mulțumesc autorilor pentru această declarație. Uh, Mrs. Yes, please. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, am semnat declarația scrisă, cred că e foarte bine că am primit numărul uh, corespunzător de semnături și mulțumesc tuturor celor care au semnat declarația. Doamna, aș dori să vă informez că eu nu am avut posibilitatea de a semna declarația, dar sunt gata să o fac imediat. Autoritățile competente din Franța m-au informat uh, că începând cu data din 10 februarie 2010, domnul Michel Barnier va fi înlocuit de doamna Constance Le Grip. Urăm bun venit!